Vom vota uh, cu privire la raportul lui Ivai Local, fiind cu privire la cadrul financiar multianual 2014-2020. Este vorba despre un vot prin apel nominal, pentru că este necesară o majoritate calificată. Votul este deschis. Haben alle Kolleginnen und Kollegen a votat toată lumea? Mai întreb o dată. A votat toată lumea? Votul este închis. Raportul se adoptă. Cu aceasta trecem la Cu aceasta trecem la raportul Traskovski. Supun la vot amendamentul 1. Toate Amendamentele se realizează prin vot prin apel nominal. Amendamentul 1, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Cifra 2, uh, textul original, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Amendamentul 2, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 3. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Textul original, cifra 3, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Cifra 4 din textul original, votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Noroc! Sănătate încă o dată. Se adoptă. Amendamentul numărul 4. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 5. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Cifra 5 din textul original. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Cifra 6 din textul original. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Și acum, amendamentul 6. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Să respinge. Trecem acum la decizia integrală. Domnule Caras, vă rog. Ich muss nur mitteilen, dass ich... Doresc să vă transmit că nu am putut participa la niciunul dintre voturi pentru că nu mi-a funcționat consola de vot. Este în lucru, dar astăzi nu am putut uh, să votez. Sigur, vom uh, nota acest lucru în procesul verbal. Trecem acum la uh, votul prin apel nominal, fără domnul Caras. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Raportul se adoptă. Și cu aceasta trecem la raportul domnului Lavia. Proiectul de buget rectificativ numărul 7. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Încă o dată, raportul domnului Lavia cu privire la proiectul de buget rectificativ numărul 8. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul domnului Plenkovici și are cuvântul, conform articolului 138, raportorul. Moeza. Unde este raportorul? Kratko, budući da je riječ o nema pred... Mulțumesc, domnule președinte. Zahvaliti skupini Europske Dezbaterea prevăzută pe acest de raport. Doresc să mulțumesc PP-ului că mi-a atribuit acest raport. Este primul meu raport și este și primul raport al unui deputat croat. Se referă la fondurile europene de ajustare la mondializare. Vă mulțumesc foarte mult încă o dată. Domnule coleg, mă bucur foarte mult că mulțumiți PPE-ului. După cum am fost informat, uh, rapoartele sunt uh, alocate de către Parlament, nu de către grupuri, însă mă bucur că ați făcut acest lucru. Și acum trecem la uh, vot, votul prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări colegului Plencovici. Trecem acum la raportul doamnei PAC cu privire la uh, programul Erasmus pentru toți. Mai întâi, uh, textul în bloc, 1, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu aceasta, toate celelalte amendamente devin caduce și trecem la propunerea astfel amendată a Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă și uh, rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. Au votat toți colegii. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări, doamnă Pac. Doamna Costa a coordonat uh, raportul cu privire la programul Europa Creativă. Votăm cu privire la primul bloc. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Blocul 2 devine cadou și votăm propunerea astfel modificată a Comisiei. Pentru. Împotrivă. Abțineri? Se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportoarei. Felicitări doamnei Costa. Trecem acum la raportul Tacula. Înainte de vot, raportorul solicită să intervină cu privire la procedură. Vă rog, domnule raportor. Domnule Tacule, aveți cuvântul. Thank you, Chair. Mulțumesc, domnule președinte. În capacitatea mea de raportor pentru programul pentru cetățeni 2014-2020, doresc să reafirm convingerile Parlamentului European că acest regulament Um, este, uh, vizează și obiectivul uh, cultural și istoric din Tratatul Uniunii Europene. Deci, uh, iată, avem o dublă, un dublu temei juridic și procedura ordinară ar fi trebuit să fie aplicată acestui dosar. Parlamentul a renunțat la poziția sa în legătură cu, dubla, cu dublul temei juridic și a acceptat procedura de acord în loc de codecizie, conform propunerii Comisiei pe baza articolului 352 a fost dorința sa de a evita uh, un impas procedural și întârzierea intrării în vigoare a programului. Doresc de asemenea să atrag atenția Parlamentului să atrag atenția asupra determinării Parlamentului European să nu mai apară o astfel de situație în viitor. Doresc ca această declarație să fie anexată rezoluției legislative. Mulțumim, domnule Tacula. Și acum să pun la vot uh, amendamentul numărul 1. Se referă la temeiul juridic. Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Abțineri. Cu aceasta, amendamentele 2 până la 106 devin caduce. Și trecem acum la votul prin apel nominal. Vot final. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul doamnei Volean, doamnei Riche și Ayala Sender. Supun la vot compromisul transmis de comisie cu privire la amendamentul 135. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu aceasta, celelalte amendamente devin caduce. Și trecem acum la propunerea astfel modificată a Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul Cumuțacos Ertug. Domnul Cumuțacos a solicitat să intervină înainte să ajungem la vot. Vă rog, domnule Cumuțacos, aveți cuvântul. După doi ani și jumătate de eforturi susținute, iată, votăm astăzi și prin acest vot facem un salt calitativ în ce privește transportul în Europa, concurență, dezvoltare, locuri de muncă. Iată trei axe de abordare și prin mecanismul Conectarea Europei, aceste puncte vor putea fi abordate. E vorba de coeziune pentru cetățenii europeni și în special pentru țări precum țara mea, care se confruntă cu uh, un șomaj sporit. Vreau să mulțumesc tuturor pentru contribuții. Mulțumesc! Domnule Cunțacos, supun uh, acum la vot blocul numărul 1. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu aceasta, celelalte amendamente devin caduce și trecem acum la propunerea astfel modificată a Comisiei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Trecem acum la raportul de Castro. Supun la vot blocul numărul 1 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Cu aceasta blocul al doilea devine caduc. Ă, propunerea modificată pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări domnului De Castro. Și trecem acum la raportul domnului Scholz cu privire la achizițiile publice. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări domnului Scholz. Și trecem acum la raportul colegului Grote. Este un vot unic. Cine este pentru acest raport? Vă rog să ridice mâna. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Felicitări raportorului. Trecem acum la raportul domnului Remec cu privire la programul suplimentar de cercetare pentru proiectul ITER. Supun la vot amendamentele Comisiei competente pe fond 1 până la 7, 9 până la 16 și 18 până la 24. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 8. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Dacă doriți să verificăm, sigur, vom face acest lucru. Amendamentul 8, vot prin apel nominal, verificare electronică. Votul este închis. Se adoptă cu o mică majoritate. Amendamentul 35 și 31 devin astfel caduce. Trecem la amendamentul 32. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. 17. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Cu aceasta, amendamentul 33 devine caduct. 34. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 28. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 29. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 30. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Votăm acum propunerea astfel amendată a Comisiei. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Proiectul de rezoluție legislativă, aici a apărut un amendament la cifra 27 revizuită. Vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Și acum supun la vot rezoluția legislativă, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Felicitări raportorului domnului Remec. Și cu aceasta trecem la raportul domnului Skinner. Supun la vot amendamentele comisiei responsabile pe fond. Cine este pentru? Nu pot să văd cine este pentru, vă rog, întreb încă o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la amendamentul 90. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Să respingem. Amendamentul 23. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 91D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 24 până la 32 ale Comisiei pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 92 D. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentele 33 până la 38. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentele 93 până la 96. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. Cine... <laughs> Votul este închis. A votat toată lumea? Nu, încă nu. Bun, acum da. Se respinge. Îmi cer scuze. Amendamentul 101 revizuit pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. Trebuie să recunosc, doamnelor și domnilor, că oboseala din uh, brațul dumneavoastră drept este în creștere. Iar eu nu pot să citesc foarte bine dacă votați împotrivă sau pentru. 97. Pentru. Împotrivă. Ei, asta e altă viață. Cine se abține? Se respinge. 98. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul e închis. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 99. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 68 și 69. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 100 de. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 81. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 89 de pentru. Împotrivă. Abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Trecem acum la propunerea modificată a Comisiei. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se adoptă. Și acum rezoluția legislativă, vot prin apel nominal de asemenea. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se adoptă. Și cu aceasta trecem la raportul domnului Kramer. Supun la vot amendamentele Comisiei responsabile pe fond. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 6. Pe părți. Prima parte. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Partea a doua. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Trebuie să verificăm. Verificăm electronic partea a doua. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 10.1. Pentru. Împotrivă. Nu văd, îmi pare rău. Mai întreb o dată. Amendamentul 10.1. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 27. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Să respingem. 28. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să respingem. Trecem acum la amendamentul 10, partea a doua. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 33. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 18. Pentru. Nu. Acesta devine caduc. 33 a fost adoptat, de aceea 18 devine caduc. 29. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Amendamentul 30. Uh, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Trecem acum la amendamentul 22. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 31. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Și trecem acum la amendamentul 32, de asemenea vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. Propunerea astfel modificată a Comisiei. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă și rezoluția legislativă, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Raportul domnului Kramer se adoptă. Felicitări raportorului și cu aceasta trecem la raportul domnului Chichester și să pun la vot amendamentele comisiei responsabile pe fond. Pentru. Mai întreb o dată. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. Amendamentul 39. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. 40. De asemenea, vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul este închis. Se respinge. 41. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea. Votul se închide. Se respinge. 42. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 25 pentru. Nu, îmi cer scuze, se corectează președintele. 25 devine caduc pentru că a fost adoptat 42. 38. Vot prin apel nominal. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votul este închis. Se respinge. Votăm acum propunerea comisiei astfel modificată. Cine este pentru? Împotrivă? abțineri, se adoptă. Și rezoluția legislativă, vot prin apel nominal, votul este deschis. A votat toată lumea, votul este închis. Raportul se adoptă.